Uh, rezistenți sunt, dar au nevoie de ajutorul nostru în aceste momente foarte dificile. Mulțumesc! Ευχαριστώ πολύ την κυρία Επίτροπο. Η Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat această dezbatere. Și acum, dragi colegi, ordinea de zi prevede acum dezbaterea comună pe tema pescuitului. Avem uh, raportul Barandica, raportul uh, Gallagher, raportul Groparcic și raportul Ferreira. Vom uh, asculta mai întâi raportorii și vom începe cu doamna Barandica. Aveți patru minute, doamnă. Gracias, presidente. Mis primeras palabras son... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Aș dori să mă refer la pescuitul din Golful Biscaya. În primul rând vreau să spun că este nevoie de un plan de urgență pentru a putea ajunge la o activitate rentabilă fără a periclita stocul de pești. Trebuie așadar pescuit în așa fel încât, din punct de vedere economic, ecologic și societal, să putem avea o dezvoltare durabilă. Aceasta se bazează pe studii științifice care definesc clar tacul și este vorba de o regulă care trebuie aplicată pentru a putea stabili care sunt uh, regulile pe care ni le impune biomasa. În iulie 2009 am avut o propunere, în septembrie am început să lucrăm, avem o procedură de lucru împreună cu sectorul uh, francez și spaniol, împreună cu uh, institute de cercetare și cu alte foruri regionale pentru acest domeniu. Am în, am elaborat un aviz care a fost uh, adoptat în Parlament cu majoritate, mai ales având în vedere intrarea în vigoare viitoare a tratatului de la Lisabona, intrarea în vigoare atunci în vi, uh, viitoare. Iar uh, în uh, Comisia pentru Pescuit am făcut un vot indicativ care a fost uh, însă primit cu rezerve de către Comisie și Consiliu. Am constatat însă în același timp că s-a elaborat un um, regulament, dar nu am obținut mai multe informații despre aceasta, ceea ce ne-a adus într-o situație regretabilă. În timpul președinției spaniole a fost negociată o inițiativă de către Consiliu împreună uh, în cadrul trilogului și în mod uh, neașteptat președinția spaniolă ne-a comunicat că guvernele spaniole și uh, franceze au decis să lase în afara această, acest regulament pentru că nu exista nicio bază juridică. Președinția spaniolă a întrebat noua președinție dacă este gata să negocieze mai departe și uh, i s-a răspuns că nu există nicio presiune de timp. Mă scuzați, spune președintele, vorbiți un pic cam repede pentru interpreți. Vreau doar să vă spun, puteți să continuați, doar că uh, s-ar putea să nu înțeleagă toată lumea. Mulțumesc, am înțeles. După ce președinția spaniolă s-a încheiat fără triloguri, fără consens, Aș dori să cer acum noua președinție dacă este gata să negocieze mai departe. Mi s-a spus însă când am pus această întrebare că nu există nicio grabă, că Consiliul nu este gata să negocieze în continuare. Am făcut un nou vot, am organizat un nou vot pe care mi l-a propus serviciul juridic. Trei amendamente au fost respinse și cele uh, care erau importante în uh, votul indicativ, de exemplu rata de gestiune 0,24, care este cea considerată adecvată. Acest amendament se referă la uh, capturile totale autorizate, care nu trebuie să consideră anumite aspecte și al treilea amendament se referă la revizuirea um, metodelor de pescuit. Dacă nu se poate în momentul de față să evaluăm biomasa pentru că nu avem destule informații, atunci acest sector totuși nu trebuie să fie pedepsit în mod uh, voit uh, încercând să scădem taxele față de anul trecut. Mi s-a spus că această scădere nu poate să meargă mai jos de 10 puncte procentuale, însă Consiliul și Comisia au uh, încălcat această prevedere. Discutim în, discutăm în continuare despre această inițiativă, dar primim în același timp și informații informale cum că, de fapt, Consiliul ar fi hotărât să retragă această inițiativă. Vreau să știu dacă este adevărat și vreau să întreb Comisia ce va face. Aș dori să-mi dați astăzi un răspuns la această întrebare. Aș dori de asemenea ca președinția belgiană să-mi explice de ce s-a propus ca această inițiativă să fie retrasă. Vă rog să-mi dați răspunsuri clare. Am lucrat 14 luni și în continuare există o confuzie majoră. Felul în care Comisia și Consiliul au procedat în această problemă nu face decât să afecteze credibilitatea Uniunii Europene într-un sector care așteaptă o soluție de la Uniune. Nu suntem credibili în fața acestui sistem. Din septembrie 2009 până acum am pierdut în credibilitate, iar Parlamentul European trebuie să își îndeplinească competențele și dorește să-și aplice dreptul la codecizie. Așa cum s-a procedat până acum. Nu mi se pare că se poate vorbi despre transparență și nici despre autoritatea și sistemul instituțional din secolul 21. Vă rog frumos să folosiți aceste motouri pentru că acestea sunt cele importante pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, îi dau cuvântul domnului Gallagher. Am spus patru minute, vă rog, uh, domnule Gallagher. Mulțumesc! Aș dori să îmi prezint mulțumirile pentru toți cei care au cooperat cu noi la pregătirea acestui raport atât de important referitor la Stavridul Negru. Raportorii din umbră, secretariatul comisiei, uh, consiliile pelagice, uh, colegii mei, comisia și Consiliul pentru tot sprijinul lor. Această colaborare, acest dialog și ideile din partea tuturor acestor persoane mi-au permis să prezint acest raport astăzi aici și sper că se va bucura de acceptare din partea tuturor. Propunerea se bazează pe planul de implementare convenit de Comisia Europeană și de summitul ONU privind dezvoltarea durabilă din 2002. La această întâlnire la nivel înalt, Comisia a convenit să mențină și să restaureze stocurile de pește la niveluri care pot produce uh, randamentul maxim durabil. Comisia a făcut apoi o propunere în strânsă colaborare cu Racul Pelagic, care a prezentat apoi această propunere. Au fost făcute studii pentru stavridul negru o dată la trei ani din 97. Datele colectate însă nu au permis oamenilor de știință să facă o evaluare completă cu privire la sănătatea stocului de pești. Planul de management propus ia în considerare acest lucru, stabilind o formulă pentru navele din pescuitul stavridului negru care va permite implementarea unui mecanism prin care să se calculeze un nivel maxim de debarcări maxime pentru stavrit negru uh, recoltate din zonele respective. Planul va intra în aplicare, trebuia să intre în aplicare la finele lui 2009, dar a fost întârziat datorită adoptării tratatului de la Lisabona. Sigur, respect dorința Consiliului de alocare a oportunităților de pescuit, reprezentanții președinției belgiene, înainte de adoptarea raportului meu în Comisia de Pescuit, au făcut asta. Propunerea aceasta permite Consiliului un nivel de flexibilitate în ceea ce privește um, cantitatea uh, care poate fi pescuită atunci când se stabilește tacul. Această propunere care a fost adoptată de Comisia pentru Pescuit protejează eh, poziția Consiliului, care are dreptul de a aloca oportunitățile de pescuit. Aș vrea să discut amendamentele propuse de PPE, Socialiști și GUE. Eh, cu alte cuvinte, mă refer la situația din Golful Biscaya. Aș vrea să vă eh, informez că Vrem să sprijinim amendamentele depuse de socialiști, dar nu le putem sprijini pe cele de la PPE și GUE. Și am să vă spun și de ce. Avizul științific este clar. E vorba de un stoc de pești care acoperă întreaga zonă geografică. Dacă Parlamentul adoptă amendamentele sau propunerile GUE și PPE, totul ar deveni ilogic atunci când vorbim de planul de a introduce două tacuri separate pentru un singur stoc dacă am face acest lucru, pot să spun aceste instanțe că am uh, stabilit stabili un precedent foarte periculos pentru viitorul um, Stavridului și Macroului. Nu putem fi de acord cu divizarea unui stoc în două. Cei care vor sprijini acest lucru vor face acest lucru din motive proprii, a lor proprii și a statelor pe care le reprezintă. Dar aici e vorba totuși de o politică de pescuit comună. Și colegii din Spania și Portugalia probabil au preocupări pe care eu le înțeleg și le-am inclus în amendamentul 7 care este inclus în proiectul de raport și care spune că acest plan trebuie să fie implementat luând în considerare situația de pescuit din aceste zone. În concluzie, acest amendament este acceptat pentru Consiliu, pentru Consiliul Regional Pelagic și reflectă preocupările colegilor din Spania și Portugalia. Însă trebuie să păstrăm politica așa cum este. Mulțumesc. Domnul Grobacek, 4 minute și jumătate. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Na wstępie swojego Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui raport. Comisiei Europene, raportorilor din umbră și deputaților din Comisia pentru Pescuit am ajuns la un acord și am votat raportul în unanimitate. Așadar, aș dori pe această cale să vă mulțumesc tuturor din nou. Obiectivul acestui raport este să analizăm um, pescuitul de cambulă în Marea Baltică și să ne referim la tacuri în acest sens. Acest sistem funcționează pentru anumite specii de pești. Și, într-adevăr, articolul 15a este important aici. Din regulamentul 2187 din 2005. Însă, captura accidentală poate fi și ea foarte uh, importantă. Acest regulament face posibil să se arunce Uh, cambule vii înapoi în mare, care nu au valoare comercială. Acest uh, articol, așadar, se referă la uh, gestiunea sustenabilă și durabilă a resurselor uh, maritime. În anumite cazuri, ar trebui să fie introdusă interdicția de aruncare a peștilor uh, Astfel se poate ajunge la o gestiune durabilă și mai eficientă a resurselor maritime. Însă, în cazul cambulei sau a altor pești din această familie, o astfel de interdicție ar avea efecte negative asupra stocului. Eu, de fapt, mă tem că o interdicție a aruncării peștilor în acest domeniu ar putea fi utilizat ca o scuză pentru a legaliza captura la scară largă de uh, cod sub, subdimensionat în Marea Baltică. Nu avem informații um, de încredere din punct de vedere științific la ora actuală, de aceea este foarte important acum să documentăm capturile și să introducem monitorizare completă pe vase este foarte important să există un control de 100% a stocului debarcat. Altfel, politica de protecție din Marea Baltică nu va fi realistă și planul de gestiune pe termen lung pentru cod nu ar avea niciun fel de obiectiv de atins. Trebuie să reglementăm capturile în Marea Baltică. Ehm, Capturile industriale însă sunt foarte uh, periculoase pentru această mare, mai ales că această mare are uh, statutul de zonă maritimă deosebit de sensibilă. Acesta este motivul pentru care Marea Baltică este unul dintre ecosistemele cele mai valoroase, dar și cele mai sensibile la nivelul mondial. Având în vedere și schimbările climatice ce au loc la ora actuală, uh, peștii se adaptează la noile condiții. Se, peștii migrează și își uh, schimbă zonele de reproducere. De aceea trebuie ca zonele închise să fie extinse și trebuie să fie uh, adoptat un plan pe termen lung pentru protecția uh, speciilor de cambolă. Anumite zone sunt excluse din zona de protecție, dar trebuie să luăm în considerare toate schimbările care au loc și trebuie să revizuim zonele protejate din Marea Baltică. Doamna Ferreira, patru minute. Eu prezident, signora comisarie, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnul comisar, dragi colegi. Introducerea unor specii um, absente la nivelul local și speciilor exotice este o problemă pentru uh, ecosisteme și pentru uh, echilibrul uh, acestora în general la nivel mondial. Se știe că o mare parte a introducerii unor specii um, exotice se duc la un dezechilibru al acuaculturii în general. Propunerea de regulament a Comisiei pentru folosirea acuaculturii uh, face parte dintr-un proiect de cercetare la care au participat mai multe instituții europene. Acest proiect se cheamă proiectul IMPAS și conține măsuri concertate pentru introducerea unor specii exotice și specii absente la nivel local. Aici se dă o definiție foarte clară a instalațiilor închise pentru aquacultură, o definiție mult mai clară decât cele care existau până acum. În conformitate cu această definiție și cu acest proiect, putem să uh, îndepărtăm pericolul pe care îl aduc cu sine speciile exotice și cred că de asemenea putem să minimizăm riscurile în timpul transporturilor. Comisia propune ca să se înlăture diferitele formalități administrative necesare până acum, mai ales procedura de uh, um, aprobare care era necesară până acum, mai ales când e vorba de transferul în cadrul instalațiilor închise pentru aquacultură. Important este să avem și o evaluare clară a riscurilor. Există, din punct de vedere uh, științific, mai multe metode de evaluare a riscului în astfel de proceduri. Aceasta este însă și o decizie politică o simplificare a procesului pentru introducerea speciilor exotice în acvacultură trebuie să meargă în paralel cu o definiție strictă a premizelor pentru instalațiile închise pentru acvacultură și condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, ținând cont și de rezultatele proiectului IMPAS. Este de asemenea foarte important să verificăm toate instalațiile pentru a ne asigura că toate condițiile tehnice care au fost cerute de experți au fost considerate atâta timp cât aceste instalații funcționează. Același lucru se aplică și pentru felul în care trebuie organizate transporturile de organisme și organisme care nu sunt uh, țintă Acestea au fost uh, obiectul raportului meu și uh, mai ales obiectul foarte multor amendamente care au fost înaintate. De asemenea, o altă uh, idee, dacă îmi permiteți, o aquacultură durabilă per- cere o implicare permanentă a unor experți tehnici și uh, a unor oameni de știință și este de aceea important ca producția și uh, oferta de alimente și uh, să fie în continuare foarte diversă și să se garanteze întotdeauna echilibrul mediului și a um, habitatului. Trebuie, deci, să ținem cont de toate aceste aspecte. Este important ca potențialul acuaculturilor să fie promovate, dar este foarte important mai ales să acționăm ecologic din punct de vedere și durabil în acest, uh, în acest proiect. Trebuie ca programul de cercetare pentru următorii ani să fie mai bine organizat pentru ca să nu mai rămână pe din afară cercetarea. Aș vrea să mulțumesc pentru colaborarea cu toți raportorii din umbra. am colaborat foarte bine cu ei, vreau să mulțumesc de asemenea și serviciilor comisiei care m-au ajutat și serviciilor Consiliului și vreau să mulțumesc și președinției spaniole și bineînțeles la președinția belgiană vreau să-mi exprim mulțumirile pentru colaborarea pe care am avut-o în ultimele luni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnule Ferreira și acum în numele Com Comisiei Reacuntul doamna Damanachi. Stimate domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, aș dori să spun câteva cuvinte, în primul rând cu privire la planul privind hamsiile pe termen lung și aș dori să încep prin a mulțumi doamnei Gribao și tuturor membrilor Comisiei pentru Pescuit pentru activitatea lor la această propunere. Aș vrea să-i spun doamnei Gribao că, într-adevăr, a existat o întârziere cu privire la adoptarea acestei propuneri, însă a fost suficient de clar că s-a făcut totul cu privire la deblocarea situației la nivelul comisiei și prin urmare, stocul de hamsi în Golful Biscay a fost uh, amenințat cu dispariția și de aceea am închis pescuitul în 2005. Cinci ani mai târziu, pescuitul a fost deschis, în ianuarie anul acesta. În iulie, oamenii de știință au confirmat faptul că stocul era peste limitele de risc, lucru care mi-a permis să propun un TAC peste 50.000 de tone, care este în vigoare acum. TAC-ul merge după uh, normele de uh, recoltare și mă bucur să văd că această propunere ne permite să gestionăm stocul în mod adecvat. Evident, această închidere pe termen lung a produs daune celor care depindeau de activitatea de pescuit. Trebuie să prevenim repetarea acestei situații pe viitor și singurul lucru prin care putem face asta este printr-o exploatare consecventă cu un randament durabil pe termen lung uh, și uh, prin um, închiderea pescăriilor cu risc. Propunerea noastră arată că acest lucru poate fi făcut oferind în același timp durabilitate pentru activitatea industriei. Dacă vrem să evităm închiderea, atunci trebuie ca rata de exploatare să rămână la 30%. Aș dori să mulțumesc Comisiei de Pescuit pentru sprijinul atât pe fond cât și cu privire la delegarea competențelor către Comisie. Pot să fiu de acord cu aceste amendamente și, de asemenea, pot sprijini amendamentele referitoare la alinierea propunerii cu noul regulament de control care este în vigoare începând cu ianuarie 2010. Există însă o excepție, o singură excepție, care are legătură cu reducerea termenului pentru notificarea intrării în Consiliu de la 4 la o oră. Această uh, modificare schimbă regula de 4 ore care este inclusă în noul regulament privind controlul. Acest regulament, știți, este acum în vigoare de la începutul acestui an. Și nu Uh, mă bucur că trebuie să fie modificat atât de repede, mai ales având în vedere faptul că regulamentul permite statelor membre de coastă să aplice anumite excepții atunci când acest lucru se justifică. Deci avem această marjă și nu e nevoie să se modifice acest regulament de control atât de repede. Însă, sigur, dumneavoastră hotărâți cum credeți de cuvință. În ceea ce privește cel de-al doilea raport, planul multianual pentru stocul de stavrid negru. Uh, domnul Gallagher, ca raportor și toți membrii Comisiei de Pescuit au făcut o treabă foarte bună la această propunere și aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru eforturi și pentru abordarea constructivă. Stocul vestic de stavrid negru este de departe cel mai important din stocurile de macro din aceste ape. Stocul este stabil în prezent la un nivel adecvat care a dus la un TAC aproape nemodificat pentru 2011. Decizia anuală a atacului pe acest stoc s-a bazat pe avizul științific și nu corespunde obiectivului nostru de a avea o gestionare predictibilă pe termen lung. De aceea, acest plan, ca alte planuri pe termen lung, este unul la care țin, fiindcă vrem să ne îndepărtăm de la întâlnirile anuale în Consiliu cu privire la cât poate fi pescuit. Trebuie să dăm stabilitate industriei, convenind asupra unor planuri pe termen lung. Sprijinul dumneavoastră, atât pe fond, cât și cu privire la delegarea competențelor, ne arată că avem aceleași obiective. Pot să vă sprijin amendamentele și cele referitoare la alinierea propunerii la noul regulament de control care este în vigoare din 2010. Planul în sine nu trebuie să stabilească tacurile atât de timpuriu, permițând acest lucru să fie făcut um, la începutul anului pe baza avizului științific. Există însă un amendament care nu duce lucrurile în direcția corectă și anume acceptarea dumneavoastră, uh, din partea dumneavoastră, a compromisului președinției cu privire la plus minus 5.000 de tone. Această cifră, 5.000 de tone, nu se bazează pe uh, uh, dovezi științifice. Cum am stabilit aceste 5.000? De ce nu 6.000? De ce nu 7.000? această marjă de manevră în sus și în jos atacului uh, pe, în strategia pe termen lung nu pare, după părerea mea, o adapta, adoptare adecvată. În ceea ce privește măsurile tehnice privind Cambula și Calcanul în Marea Baltică, vreau să-i mulțumesc domnului Grobalțic pentru raportul foarte bun care a fost adoptat în unanimitate. Și aici vreau să mulțumesc Comisiei de Pescuit pentru sprijin. Cu această propunere ne asigurăm de continuitatea juridică și legală a polițiilor noastre în ceea ce privește pescuitul în Marea Baltică și restricțiile de pescuit pentru anumite specii. Domnule președinte, am să mă axez acum pe ultimul raport și anume utilizarea în acvacultura speciilor exotice. Aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Ferreira, pentru activitatea sa și Comisiei de Pescuit în întregime. După cum știți, Comisia s-a angajat să promoveze o dezvoltare durabilă a acvaculturii în UE prim, prin noua strategie privind acvacultură. E vorba de un nivel ridicat de protecția mediului, dar și de înființarea de condiții care să permite acțiunile de acvacultură, lucruri de care avem nevoie. Actuala modificare a regulamentului privind introducerea speciilor exotice în facilitățile de acvacultură va ajuta la activitățile de acvacultură, eliminând povara administrativă inutilă și garantând în același timp o protecție adecvată a habitatelor acvatice. Sigur, putem face mai mult de atât și de aceea apreciez propunerea făcută de domnul Ferreira de a ne crește eforturile de cercetare în acvacultură și vom face tot ce putem în acest sens prin intermediul bugetului și reforma PAC. Sunt încântată de faptul că discuțiile din Comisia de Pescuit au dus la o mai bună definire a facilităților închise de acvacultură. Aș dori să subliniez faptul că propunerea inițială a fost adoptată de Comisie o lună după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, deci ne confruntăm cu o problemă similară. Comisia de Pescuit a propus amendamente pentru a alinia regulamentul cu noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona și ne-am gândit că e potrivit potrivit ca această aliniere propune eh, de Parlamentul European să fie dusă, să fie pusă în aplicare. Și ne-a modificat propunerea pentru a introduce astfel de amendamente de fond lucru care a dus la acea întârziere de care vorbim. În încheiere, aș vrea încă o dată să mulțumesc tuturor raportorilor și Comisiei de Pescuit pentru rapoarte și activitatea pe aceste subiecte extrem de importante. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar! în numele grupurilor politice. Acum voi începe prin a-i da cuvântul doamnei Fraga Esteves. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și autorilor acestor rapoarte pentru rapoartele excelente. Vreau să vorbesc despre planurile de gestiune. Nu aș vrea să vorbesc despre chestiunile de principiu pe care le-au uh, expus deja raportorii, ci aș vrea să uh, clarific care sunt provocările instituționale cu care trebuie să ne confruntăm acum uh, pe viitor. Parlamentul European a negociat mult timp acum cu Consiliul și avem trei rapoarte în prima lectură care au fost adoptate pentru a putea pune presiune uh, asupra actorilor importanți și a deblocat situația, pentru că nu este vorba aici numai de propuneri, ci este vorba de viitorul uh, tuturor. Parlamentul European este gata să găsească o soluție de compromis cu Consiliul și cu Comisia, însă aceasta înseamnă că și Consiliul trebuie să accepte și să recunoască că, de fapt, în centrul planurilor de gestiune uh, Uh, și de gestionarea pescuitului se află o procedură legislativă. Aceasta înseamnă, de exemplu, articolul 42 uh, al uh, tratatului. Nu înțeleg de ce, înainte de tratatul de la Lisabona, când Consiliul era singurul competent în această politică, Parlamentul a fost consultat și acum Consiliul încearcă să-și păstreze acest uh, monopol asupra acestor teme, deși articolul 43 este destul de restrictiv, așa cum au interpretat-o toate serviciile juridice. Aș dori de aceea să rog pe doamna comisar să acționeze și să transmită această poziție a Parlamentului și să țină cont de această poziție atunci când retrage texte. De asemenea, Curtea Europeană de Justiție ne-a dat dreptate în acest sens după ce i s-a prezentat această problemă, sper că nu vor exista probleme la gestionarea pescuitului. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul domnul Arsenis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Bineînțeles, există multe detalii în rapoartele pe care le discutăm în rapoartele de astăzi, dar în spatele detaliilor se află și un mesaj foarte clar. Parlamentul European solicită celorlalte instituții, Comisiei și Consiliului ca orice am decide cu privire la pescuit, în orice mod am pescuit, ar trebui să respectăm faptele științifice nu este posibil ca atunci când decidem cum vom pescui în cazul fiecarei, fiecarei specii, să negociem în termeni politici, să urmăm linii politice în Consiliu sau în Parlament. Nu, trebuie să ne bazăm pe fapte științifice. Numai pe baza acestor fapte științifice, putem să ne dăm seama ce a mai rămas în mările noastre, ce ne mai putem permite să exploatăm, fără să existe repercusiuni irezistibile asupra vieții marine, marine dar și asupra pescuitului. Avem reforma uh, politicii agricole comune în fața noastră și uh, ceea ce vă solicităm Și ceea ce vă solicităm este să respectați principiile uh, care se bazează pe fapte științifice și care vor asigura un viitor pentru uh, pescuitul nostru. Domnul Haglund, un minut. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, mă voi concentra asupra raportului cu privire la Golful Biscaya este un exemplu foarte bun asupra modului în care ar trebui să abordăm un aspect sensibil în ceea ce privește pescuitul. A avut loc o prăbușire a stocului în 2005 din cauza pescuitului excesiv. Acum s-a deschis din nou pescuitul, dar acest lucru trebuie să fie făcut pe baza principiului precauției. Este singurul mod durabil în care putem să facem acest lucru. Aceasta este poziția grupului meu. comerțul uh, din domeniul pescuit ar putea, cei din comerțul cu uh, pește ar putea să depună presiune asupra noastră. Mulțumesc. Doamna Lövin, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Tratatul de la Lisabona a schimbat uh, echilibrul de putere în favoarea Parlamentului în ceea ce privește politica de pescuit și acum aceste rapoarte pe care le votăm sunt un prim test pentru a vedea cum ne percepem această responsabilitate nouă. Cred că am trecut destul de bine acest test, dar bineînțeles că întotdeauna există lucruri care nu funcționează chiar atât de bine. Trebuie să reușim să facem compromisuri și cu lumea științei și uh, cu pescui, pe, pescarii profesioniști. În 2005, stocul de hamsi a scăzut enorm și în momentul de față se pare că din nou este periclitată durabilitatea pe termen lung a acestei specii. Dacă continuăm cu astfel de decizii ca până acum, care țin cont doar de aspecte economice, nu este greu, este greu, mă scuzați, să numeri stocurile de pești, un biolog uh, spunea că să numeri pești e ca și cum ai număra copaci, numai că peștii se mișcă. Ceea ce el vrea să spună este că există o nesiguranță foarte mare atunci când e vorba de um, inventarul stocurilor de pești și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim de TAC și de calcularea atacului pentru următorii 5 ani. Nu este de fapt posibil să avem un astfel de inventar pentru toate stocurile de pești și nici nu putem stabili un tac pentru toate speciile de pești. Avem nevoie de aceea de o plasă de siguranță, o marjă care să țină cont de ecosistem. Ecosistemul trebuie însă văzut ca un ansamblu și Sper ca în viitoarea politică de pescuit a Uniunii să se țină cont de acest lucru și planurile de gestionare a pescuitului din partea Parlamentului și, și Consiliului să țină de asemenea cont de o strategie pe termen lung de gestionare a pescuitului care să aibă în centrul său ecosistemele. Sunt de acord cu raportorul Gallagher o stabilirea unei cote pentru o, um, um, una din, pentru o specie de pești nu este un lucru bun. Mulțumesc, care cuvântul domnul Bronț. Mulțumesc. Chestiunile care sunt abordate aici nu sunt specifice acestor zone. E vorba și de aspecte care au legătură cu vasele din Marea Neagră. M-am întâlnit cu Wigby în Yorkshire uh, vineri și și ei sunt preocupați de situația navelor de pescuit uh, britanice. Se propune o reducere și numele de zile sunt reduse de la 125 posibil la 90 zilele de pescuit. I-am întrebat pe oameni că ce reducere pot suporta înainte să iasă din afacere și ne-au spus orice reducere ne va scoate de pe piață. Forțarea traulerelor de a uh, arunca uh, cotele suplimentare este absolut monstruoasă. Toți peștii care au fost prinși trebuie să fie debarcați. Aruncarea peste bord nu este conservare, e risipă. Upgradarea este un răspuns la un sistem de cote inadecvat cotele sunt uh, speculate de cei bogați de pe piață, uh, lucru care duce la mm, creșterea prețurilor. Trebuie să punem punct speculațiilor în toate felurile. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la restul vorbitorilor. Domnul Rangel, două minute. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária, caros colegas. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În ceea ce privește raportul Gallagher și planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru, este foarte important să apărăm amendamentul PPE care se referă la faptul că sunt luate în considerare cele trei obiective ale uh, cărții verzi în acest sens. Trebuie respectat me mediul, dar și obiectivele economice și sociale, performanța economică, respectiv o existență demnă a pescarilor. În acest sens este foarte important să existe o diferențiere foarte clară. Când vorbim despre stavridul negru vestic, uh, trebuie să uh, facem diferența între zona 8C, care se referă la pescăriile mici, în care există o populație foarte importantă, dependentă în Spania, în Portugalia, în Franța. Și apoi există zona mai departe în, în nord, zona pescăriilor industriale, care uh, obțin un profit economic substanțial în acest sens. S-a depus un amendament în acest sens pentru a se face o armonizare la obiectivele principale. Este însă foarte important să respectăm și recomandările obținute către Consiliu pentru tacurile pentru 2008. Este vorba și aici de zona 8C și de faptul că această zonă 8C este rezervată micilor pescării și zona nordică este rezervată marilor pescării. Este vorba așadar și de caracteristicile fiecarei zone um, de pescuit de stavrid negru. Și trebuie, bineînțeles, să protejăm și obiectivele politicii de pescuit comune. Doamna Andres Parea, un minut Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, felicitări tuturor raportorilor. Am să vorbesc de planurile de gestiune pentru Stavrid și Hamsi avem un plan de management pentru Hamsi, un plan foarte complex blocat în Consiliu. Sectorul a fost subminat de această blocare și ne confruntăm cu o situație în care toate acțiunile sunt paralizate, fiindcă uh, nu au fost luate decizii la nivelul Consiliului și Comisiei. Aș dori să subliniez poziția socialiștilor spanioli care, de-a lungul întregului proces, au sprijinit solicitările unanime ale sectorului. Deci, sunt uh, aceste lucruri se bazează și subline se bazează pe rapoarte uh, științifice și pe solicitările Consiliului de, uh, Consiliilor Regionale, RAC. Cred că poate ar trebui să retragem propunerea și să ne gândim la propunerile care au fost făcute de Parlament în acest sens. În ceea ce privește stavridul negru, am auzit mai multe propuneri din partea domnului Gallagher. Suntem de acord cu ele, de chestiunea multianuală, de tacuri, de recomandările științifice, suntem de acord cu toate. Modificarea sau amendamentul din partea grupului socialist care este foarte importantă la nivelul uh, grupului spaniol, pentru că la noi sectorul pescuitului în ceea ce privește stavridul negru, este la nivel artizanal și se consumă în aceeași zi și de aceea va exista un impact economic foarte mare asupra acelui sector. Ne vom confrunta cu o um, deteriorare dramatică a situației și considerăm că domnul Gallagher ar fi trebuit să ia în considerare propunerea prezentată de noi în ceea ce privește pescuitul zonelor de coastă. Doamna Reines, un minut. Herr Präsident, Kollegen, Frau Kommissarin, Domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc raportorilor. Având în vedere cantitatea de importuri de pește în Uniunea Europeană, este foarte important să protejăm acvacultura locală, dar și uh, pescuitul local. Avem nevoie de metode de pescuit îmbunătățite pentru ca pescarii noștri, uh, dar uh, și mările noastre să se bucure de o existență pe termen lung. Este foarte important de aceea să dezvoltăm domeniul acvaculturii. Avem nevoie de o colectare de, dată, de date mai bună și de o, o cercetare mai intensă, pentru că numai atunci când știm exact ce se întâmplă, putem să luăm deciziile corecte pentru viitor. Birocrația excesivă și lipsa de informații sunt cauza pentru faptul că de multe ori nu reușim să creăm o armonie între economie și ecologie cu toate că acestea două, de fapt, nu se deosebesc deloc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Romeva Irueda. Un minut. debate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să spun ceva despre dezbaterea pe tema hamsiilor. Vreau să atrag atenția asupra faptului că pentru acest sector hamsiile sunt foarte importante, dar importantă este și relația dintre Parlamentul European și Consiliu. Trebuie să vă spun că grupul nostru susține propunerile care s-au făcut, mai ales cele care merg în direcția preventivei. Am dorit, prevenției. Am dorit să susținem uh, Comisia în ceea ce privește gestionarea pescuitului și formele pe care le-a uh, găsit, 0,3% ca prag maxim, tacul, de asemenea trebuie să țină cont de stocurile de pești de anumit, ale unei anumite specii și cred că um, o limitare la 25% a atacului ar fi de asemenea foarte bună uh, pentru uh, speciile de care discutăm aici. Nu dorim însă să funcționăm ca fiind uh, ca, cu o baghetă magică, ci încercăm doar să corectăm lucrurile care nu funcționează. Aceasta este ceea ce vrem să transmitem. Avem o șansă pentru a îndrepta lucrurile. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Cun, două minute. Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine... Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, contribuția mea se referă la regulamentul Consiliului și a, Parlament, a Parlamentului European despre respingerea selectivă în legătură cu uh, calcan, calcanul. Nu e în strâmtorile Belt și Sound. Nu e vorba numai de un regulament, ci este vorba și de două specii comestibile care sunt folosite în Europa și sunt necesare pentru piața internă europeană. Se vede din nou că este necesar ca știința, dar și oamenii de profesie să conlucreze pentru ca experiența, mai ales în domeniul um, capturilor, debarcărilor și în domeniul aruncărilor, să fie uh, mult mai bine folosită de acum încolo. Am încercat să facem un raport în acest domeniu. Domnul Grobacic a știut să gestioneze foarte bine aceste informații, iar articolul 15a trebuie neapărat să facă parte din regulament. Ați auzit că raportorul a spus foarte clar că este obiectivul nostru comun, așa cum am spus-o și la Comisia de Specialitate, ca um, capturile accidentale și uh, um, aruncările să fie reduse la minim. Însă există foarte multe situații în care peștii tineri sunt aruncați peste bord, dar nu întotdeauna acest lucru este posibil. Și același lucru se întâmplă și cu peștii subdimensionați. Trebuie să știm că folosim um, instrumente de pescuit excelente și că ne limităm la perioadele în care este voie să pescuiești, dar că există foarte multe, mulți parametri care trebuie clarificați, cum ar fi, de exemplu, parametrii de locație, unde este voie să pescuiești sau nu și care sunt um, tipurile de pescuit care sunt permise. Acești parametri nu trebuie să fie corectați către jos și există posibilitatea de a, de a folosi pești sigur pentru făina Uh, făcută din pești, care este folosită pentru furaje, dar aceasta nu este scopul nostru. Mulțumesc, domnule Cun, spune președintele, și acum are cuvântul doamna Rodust. Domnule președinte, doamna Damadaki, ne bucurăm că în această săptămână discutăm patru regulamente pentru politica de uh, pescuit și că putem să discutăm împreună cu Comisia și cu Consiliul și că am pus să cădem de acord uh, în acest sens. Însă, în uh, ceea ce privește planul pe termen lung, situația este diferită. Întotdeauna am discutat despre și ne-am certat cu privire la modul corect de a exploata hamsiile. Cred că dezbaterea din plen arată foarte bine și mă bucur că și PPE-ul între timp a recunoscut situația pentru că nu, mai, nu a mai depus amendamente. Sper că vor și vota mâine cu da. Avem însă o problemă mult mai gravă cu Consiliul. Majoritatea statelor membre se opun, în ciuda Consiliului și a propriilor juriști, să recunoască dreptul de codecizie a Parlamentului European și asta la un an după intrarea în vigoare a, Parlamentul, uh, a trat, uh, tratatului de la Lisabona. Mi se pare ceva îngrozitor. De aceea am propus să se trimită uh, un, uh, o scrisoare comună către miniștri pentru pescuit la nivel european. Ar fi bine dacă am putea să cădem de acord în următoarele zile pentru a putea demonstra hotărârea și determinarea Parlamentului. Nu ne lăsăm atât de ușor duși de nas de către Consiliu. Mulțumim, doamnă Rodus. Domnul Hudgeton, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Gallagher în raportul său și voi vota în consecință mâine, când se va ajunge la vot. Aș vrea să spun că principiul acestor planuri multianuale este unul uh, întemeiat și permite niște planificări din timp la nivelul pescarilor și a sectorului, de altfel, sectorului de prelucrare. Însă, în general, mai rămân niște aspecte negative în ceea ce privește gestionarea pescuitului UE, după cum știți, și sunt convins că statele care uh, se ocupă cu pescuitul în anumite zone ar trebui să fie cele care iau hotărârile cu privire la gestionarea și conservarea stocurilor. O serie de vorbitori s-au, referitor, s-au referit la acele aruncări peste bord și în Scoția vreau să vă spun că acestea sunt rezultatul direct al reglementărilor europene, mai ales planul de recuperare a codului și sper că Comisia va lua notă și se va ocupa de acest scandal al aruncărilor peste bord care ar putea fi evitat dacă se modifică o parte a dispozițiilor aplicate în prezent. Mulțumesc! Acum domnul Mato Adrover, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să mă acces pe două dintre rapoarte care ne arată ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Mă refer la raportul privind hamsiile și cel referitor la utilizarea speciilor exotice în acvacultură. În ceea ce privește hamsiile, asta nu trebuie făcut. Se lucrează de peste un an aici, a devenit deja o discuție, o luptă de puteri. Uh, și de competențe în urma tratatului de la Lisabona și nu ne axăm pe ce e mai bine pentru uh, industrie și pentru pescari. E o discuție absolut inutilă și sectorul acesta este victima discuției, așa cum am văzut pe măsură ce avansăm în discuții. Acest plan de gestionare nu avansează și există riscul să nu fie implementat în viitorul apropiat. Evident, pescarii de Hamsi se plâng cu privire la uh, sarcinile sarcinile administrative impuse de acest plan și um, ne arată cum activitatea lor va fi și mai grea. În situația de astăzi, Comisia ar trebui să încerce să transmită un semnal pozitiv sectorului. În ceea ce privește speciile exotice, pe de altă parte, compromisul la prima lectură este unul foarte bun. Și Iată, Consiliul, Comisia și Parlamentul au ajuns la un acord fără controverse politice sau de fond. Evident, trebuie să avem o situație juridică clarificată pentru cei implicați. Important este însă că se înlătură o parte din birocrație, uh, fiindcă toate părțile se săturaseră de asta și sunt sigur că sarcina administrativă trebuie redusă um, la minim și cetățenii deja se confruntă cu o birocrație prea mare și orice dorința lor de a se implica în activitate este subminată din acest motiv acest gen de rapoarte care reduc birocrația sunt vești bune pentru sector și trebuie să fie o constantă în activitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Sanchez Preseto. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, vreau să spun ceva despre raportul Grobacic și Ferreira. Felicitări pentru acordul în prima lectură la două regulamente care sunt uh, importante pentru adaptarea acestor domenii la Tratatul de la Lisabona. Încercăm să gestionăm pe viitor uh, resursele în domeniul pescuitului și avem restricții în momentul de față în Marea Baltică. Aceste restricții sunt importante pentru a avea o gestionare adecvată. De asemenea, trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte în uh, actualizarea uh, regulamentului și a, eventual am putea să extindem aceste reguli pe uh, alte mări, de exemplu politica interzicerii aruncării. Multe condiții pentru, condițiile, pentru mediile de acvacultură ar putea de asemenea să fie transferate și toate procedurile trebuie adaptate oricum la tratatul de la Lisabona ceea ce se și întâmplă prin aceste rapoarte. Noi dorim să protejăm ecosistemele și nu să le punem în pericol. Mulțumesc, care cuvântul domnul Cadec, două minute. Domnul președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș dori să felicit pe colegii noștri Bilbao, Grobacic, Ferrera și al, cel al patrulea coleg. Aș dori să vă spun că mă bucur că Parlamentul European a reușit să, să finalizeze aceste rapoarte. Din uh, tra- după tratatul de la Lisabona, Parlamentul European este uh, actor în codecizie în această politică. Gestionarea pescuitului este un lucru foarte sensibil și va fi posibil eventual să avem mai multe, o gestiune mai consecventă între țările uh, care se ocupă cu pescuit. Va fi de asemenea mai ușor să evaluăm uh, cantitățile pescuite Sperăm că acest uh, regim de control să funcționeze, sperăm să se aplice același regim de control uh, la toate statele membre care se uh, exploatează aceste stocuri. stocuri. Salut de asemenea raportul domnului Gallagher. Știu că mâine vom adopta un raport care vorbește despre exploatarea durabilă a stocurilor de pește um, pe um, termen lung se vorbește de TAC, care va permite să asigurăm o durabilitate a acestui stoc pe termen lung. Vreau să vă amintesc și importanța principiului stabilității relative, care mi este foarte drag. Raportorul susține cât de important este să luptăm împotriva aruncărilor și trebuie să îl salutăm pentru acest lucru și să-i mulțumim. Consiliul însă contestă în condecizia Parlamentului pe această politică, mai ales în ceea ce privește planurile de gestionare pe termen lung. Trebuie să rezolvăm această problemă legală pentru că o întârziere a punerii în aplicare acestor planuri, care sunt esențiale pentru gestionarea resurselor, este nocivă pentru uh, pescuit în general. Trebuie să definim în fine și ceea ce înseamnă pescuitul artizanal și pescuitul industrial, aceasta va permite o mai ușoară reformă a politicii comune de pescuit pe baze comune, așa cum o face și raportul domnului Grobarci, căruia îi mulțumesc pentru acest raport de calitate. O interdicție totală a aruncărilor este nerealistă. De aceea doresc ca Comisia Europeană să susțină acest uh, sector pentru a avea reguli stricte și a avea, într-adevăr, reguli importante și în domeniul ecologic și economic. Mulțumesc! Domnule Cade, care cuvântul acum domnul Milana. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. E prea mult patru rapoarte într-un minut și o să mă refer la cea a domnului a felicitări celorlalți. În ceea ce privește principiul bi- menținerii biodiversității, acesta trebuie să fie un element imperativ în pescuit și acvacultură în UE. Amendamentul de compromis este rezultatul unei bune activități cu domnul Ferreira, care reflectă preocupările existente în domeniu. Nu trebuie să avem prejudecăți în domeniul cercetării, în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor de pescuit intens, dar trebuie să fim foarte corecți la controle și să elaborăm dispoziții concrete și punctuale pentru a evita riscul de a modifica echilibrele biosferelor. De aceea trebuie să sprijinim această activitate și biodiversitatea, fiindcă doar așa putem să punem în valoare producția autohtonă. Doamnă comisar, această discuție referitoare la acvacultură cred că poate să fie inclusă, sper că poate să fie inclusă în reforma politicii comune de pescuit într-un regulament unic și simplificat și acest regulament unic privind acvacultura sper eu că va simplifica procedurile și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Iată că există mai mulți vorbitori. Am să încep prin a da cuvântul domnului Valența un minut. Șepanie. Dziękuję panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałem podziękować koledze Grubarczykowi za współpracę. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului meu, domnul Grubarci, pentru cooperare. Mă bucur să văd că un punct foarte important a fost preluat în raport. Comisiei îi se cere să, pro, să vină cu o propunere de plan cu privire la Cambulă în Marea Baltică. Noi de mult timp am solicitat așa am uh, Um, apărat ideea unui, unei gestiuni um, cuprinzătoare în acest domeniu, dar nu avem o propunere din partea uh, a gestiunii a calcanului. Trebuie să avem o gestiune a acestor pești în întregul lor uh, habitat. Și, bineînțeles, trebuie să avem grijă și de pescari, inclusiv de cei din Polonia. Mulțumesc! Domnul Crowley, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc și raportorilor, mai ales domnului Gallagher. Două lucruri m-au frapat când am ascultat discuția care are loc. În primul rând, faptul că întreg uh, aspectul de a crea oportunitatea de a se uh, separa tacurile este deci, un, ar fi un gest complet irresponsabil. Apoi, în ceea ce privește aruncarea peste bord, Poate ar trebui să, creăm, să, să ne gândim la crearea unei uh, piețe pentru aceste uh, capturi. Sunt capturi accidentale. De ce să nu permitem ca acestea să fie debarcate și să se plătească un preț pe captură? Și acest lucru ar putea să compenseze tonele de pește importat ar putea fi o situație în care câștigă toate părțile interesate ne-am asigura pur și simplu că peștele nu este aruncat peste bord. Mulțumesc, domnule Crowley. Domnule Griffin, vă rog. Stimate domnule președinte, este bine că Uniunea Europeană încearcă să apere speciile uh, care sunt pe cale de dispariție, însă este foarte... Trebuie să ne amintim că au existat foarte multe tentative care au eșuat au fost uh, pescuiți mulți pești uh, până la extinție, aproape până când nu mai existau și această dispariție a unor, a unor specii este o chestiune care ține de guvernele naționale și de ști, oamenii de știință, nu de birocrații europeni. Este degeaba să punem amendamente, să depunem amendamente, pentru că sistemele de cote care au dus la debarcări și la aruncările peste bord și care au dus la atacuri uh, au, au uh, făcut ca consumul uh, uman și animal să nu mai aibă nicio limită în ceea ce privește aceste specii. Trebuie de asemenea să uh, ținem cont și de faptul că se speculează cu pești în, în, fie în lanțurile de supermarketuri și că ar trebui de fapt ca peștii să fie vânzut, vânduți de către pescari sau și să nu poată fi comercializați decât între pescari prin uh, um, legături interfamiliale sau prin alte legături economice. Mulțumesc, domnul Kelly dorește să ia cuvântul. Uh, Domnule președinte, nu sunt autoritate în domeniu, dar, dat fiind că vin de pe o insulă, știu că pescuitul este foarte important pentru viața oamenilor din Irlanda. E un subiect foarte important, deci, și dacă ne gândim la tacuri separate pentru o zonă comună, e o aberație. Grupul meu PP are o perspectivă diferită. Ce le spuse de domnul Gelleher poate să fie logice, dat fiind că stavridul negru este o specie călătoare și aș dori răspunsul comisiei în acest sens, însă nu unul personal, ci pe baza dovezilor științifice. Dragi colegi, sunt de acord și eu că există acele descărcări peste bord care ar trebui eliminate. De acum înainte va crește solicitarea sau cererea de pește și sper că fiecare tip de pește poate să fie disponibil pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! domnule președinte. Am încercat de curând să aflu cât costă economia britanică um, co um, politica comună de pescuit și se ridică cam la 3,6 miliarde. Costul subvențiilor, resurselor irosite, și așa mai departe, ajunge la aproximativ 2,8 eh, miliarde și împreună cu alte costuri ajungem la aproximativ 11 miliarde pe an. S-au pierdut 97.000 de locuri de muncă din 1973 în domeniul pescuitului și a industriilor eh, dependente. Așadar, impactul asupra uh, oamenilor și asupra naturii este important Impactul ecologic este unul dezastros. 800 de mii de pești uh, morți sunt aruncați peste bord în Marea Baltică în fiecare an, în Marea Nordului în fiecare an. Soluția britanică, soluția propusă de noi ar fi să uh, ne uh, repreluăm suveranitatea și să încercăm să luăm din nou măsuri care au sens. Cortes. La de anchoa del... Stimată, stimate domnule președinte, domnule comisar, Politica de pescuit uh, a fost revizuită în 2005 uh, și au fost impuse restricții pentru că unele stocuri erau pe cale de dispariție. Acum trebuie introdus un sistem pe cote și pe criterii științifice. Acest plan este susținut de branșa pescarilor care are nevoie de stabilitate. De aceea rog Comisia să retragă această propunere și să urmeze inițiativa Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul doamnei comisar Damanaki. I would like to thank uh, all the honorable members. Aș dori să le mulțumesc tuturor deputaților pentru contribuții. Discuția a fost una foarte interesantă. Întâi de toate aș vrea să răspund la comentariile doamnei Fraga, făcute în numele pp ului și la intervențiile altor deputați cu privire la problemele instituționale cu care ne confruntăm, având în vedere noul mediu instituțional sub tratatul de la Lisabona. Trebuie să recunosc că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a dat naștere sau a inițiat o nouă eră la care trebuie să ne adaptăm. Și vreau să fiu foarte clară când spun că noi înțelegem și sprijinim faptul că Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește acest plan de gestionare pe termen lung. Tratatele sunt foarte clare atunci când vorbesc despre această chestiune. Asta este poziția noastră, însă precum știți, Există un răspuns la nivelul Consiliului, există state membre care au o poziție foarte fermă și există și o, un răspuns general la această abordare. Trebuie să găsim o soluție, fiindcă altfel nu avem cum să punem în aplicare astfel de planuri pe termen lung. Planurile de gestiune pe termen lung reprezintă viitorul și nu putem să continuăm cu această politică pe termen scurt și pe baza tuturor acestor negocieri care s-au întâmplat până acum. Deci trebuie să rezolvăm situația. Am să încerc să găsesc o cale de ieșire prin întâlniri trilaterale. Poate am să propun să ne reunim cu Parlamentul și Consiliul pentru a găsi o soluție, o soluție de compromis, însă trebuie ca acesta să fie găsit cât mai repede posibil, fiindcă nu mai putem continua așa. Planurile de gestiune pe termen lung toate sunt acum blocate. Aș dori să vă spun că avem noi propuneri pentru noi planuri de gestiune pe termen lung pentru somon și pentru stocurile pelagice de asemenea și e vorba de planuri uh, de gestiune pe termen lung foarte importante. Sunt gata și încercăm să găsim o soluție instituțională la această uh, problemă foarte delicată. Pentru a mă referi acum la contribuțiile celorlalte grupuri, aș dori să salut contribuția domnului Arsenic, al doamnei Haglung și a domnului Levin din partea grupurilor pe care le reprezintă și sunt de acord cu uh, domniile lor. E nevoie de aceste planuri de gestiune pe termen lung și de date științifice. Înțeleg și aș dori să fiu foarte fermă pe această temă uh, solicitările Comisiei de, uh, pescări, de, de pescuit. Însă aș dori să vă mai spun și că dezbatem acum de exemple foarte clare ale unor stări, a unor situații de plan. Și planul de Hamsie, faptul că a trebuit să închidem timp de 5 ani această pescărie, câțiva ani se corectează doamna comisar, e un exemplu clar, o dovadă a faptului că nu putem continua să spunem că uh, ignorăm datele științifice. Înțeleg că trebuie să ajungem la o sinteză, la o soluție de compromis. Deci eu vă propun să continuăm și de altfel acesta va fi și principalul curent al reformei uh, politicii de pescuit, să ne bazăm pe datele științifice și să găsim și un, uh, o modalitate în cazul în care aceste date științifice nu sunt suficiente sau nu sunt uh, suficient de elocvente pentru a ajunge la un aviz informat. Aș dori să mai spun și că raportul domnului Gorbațic este foarte important. Măsurile tehnice, restricțiile sunt extrem de importante pentru politica noastră. Și aș mai dori și să subliniez că e nevoie de o uh, politică pentru uh, plătici, așa cum s-a spus și vom face acest lucru și pentru Cambule și Calcan. Foarte mulți uh, s-au uh, referit la aruncările peste bord. Nu ne putem permite să aruncăm pește în mare când peștele reprezintă o resursă atât de prețioasă. Nu putem să mai permitem o astfel de măsură am putea uh, aborda o astfel de soluție uh, când uh, mările și oceanele noastre ar fi pline de pește, dar nu mai este cazul și trebuie să găsim o soluție și aș dori să salut și propuneri precum compensarea pescarilor Uh, uh, în ce privește cantitățile capturate, dar în orice caz ce trebuie să facem prin reforma politicii de pescuit este să ajungem la uh, această măsură de eliminare a aruncărilor, rearuncărilor peștilor în mare. Trebuie să luăm măsurile tehnice necesare, dar în orice caz trebuie să intrăm pe acest uh, făcaș, făgaș. Și în legătură cu problemele din sectorul acvaculturii, uh, Domnule președinte, trebuie să reducem uh, presiunea, obstacolele uh, în calea acvaculturii. Sunt de acord cu domnul Milan și cu ceilalți uh, uh, vorbitori și cu domnul raportor. Ce vă pot spune e că în timpul deci, uh, acestei reforme de, a politicii de pescuit vom încerca să consolidăm cercetările științifice în legătură cu speciile de acvacultură pentru că trebuie, într-adevăr, să intrăm într-o fază de producție în masă a acestor uh, produse și resurse uh, halieutice dacă dorim ca acvacultura să fie o alternativă la sectorul pescuitului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar. Are cuvântul, au cuvântul acum raportorii, doamna Bilbao, în primul rând. în primul lugar comisaria ne hubiera gustado. Mai întâi, doamnă comisar, mi-ar fi făcut plăcere să-mi răspundeți clar. Aveți sau nu intenția să cedați la pretenția Consiliului în legătură cu chestiunile legate de recunoașterea competențelor uh, pe care Tratatul de la Lisabona le acordă Parlamentului, Comisia pentru Pescuit a votat a doua oară, nu a cerut Comisiei să-și retragă propunerea. Noi întrebăm acum Comisia, va ceda sau nu solicitării Consiliului? E nevoie de un plan, de un proiect pentru acest sector. Acest sector responsabil care timp de 2 ani a colaborat cu uh, oamenii de știință și Comisia pentru a fixa regulile de exploatare a resurselor. Este un uh, sector responsabil care după 5 ani de suspendare a pescuitului a pescuit uh, până la urmă cu 7.000 de tone mai mult decât anul precedent și s-a fixat cota uh, pe, în, în așa fel încât să se obțină o rentabilitate minimă. S-a spus chiar comisiei că se riscă să se oprească pescuitul pentru că se ajunge la limita uh, rentabilității. Iată, de aceea reprezentanții acestui sector ne-au cerut încă o dată să dăm dovadă de transparență în deciziile noastre. Eu am încercat să fiu cât mai serioasă, cât mai riguroasă pentru a ajunge la acest plan atât de necesar. Adoptarea acestui plan însemna că nu cauționăm uh, deciziile politice obscure pentru atribuția atacurilor și cotelor. De ani de zile uh, ne-am uh, complăcut într-o situație de opacitate, dar secolul 21 nu mai este un secol al opacității. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, așa cum a făcut-o și sectorul. O organizație bască de știință um, a arătat că stocul de hamsie pentru anul viitor va fi uh, superior. Acum are cuvântul domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și comisarului și tuturor colegilor pentru aceste contribuții, sigur și raportorilor din umbră. Domnule Gallagher, vă, rug, vă rugăm să vă uh, mișcați mai aproape de microfon, spune președintele. Domnul Gallagher repetă. Așadar, mulțumesc, uh, doamne comisar, tuturor colegilor, uh, raportorilor din umbră, tuturor celor care au contribuit la acest document, de asemenea consilierii grupului și per, consilierilor meri personali. Uh, Comisia a încercat să vadă dacă, într-adevăr, Consiliul ar trebui să fie cel care să decide asupra uh, problemelor uh, principale din acest raport și înțeleg că uh, um, Consiliul urmează să discute și sper ca uh, statele membre să iau o decizie bună. Uh, în ceea ce privește această cifră de 5.000 de tone plus minus, doamnă comisar, ne ocupăm deja de mai mult de un an de acest dosar și cred că mergem înainte. E momentul să fim pragmatici. Acum vreau să le spun socialiștilor că nu există niciun fel de ambiguitate în ceea ce privește poziția mea față de amendamentul dumneavoastră. Din potrivă, eu voi recomanda să susținem acest amendament. Vreau să le spun celor de la PP uh, în legătură cu propunerea lor. Ar trebui să reflecteze la aceasta. Pentru că la amendamentul 7, care se ocupă de Golful Biscaya și Uh, pescările artizanale și ratele istorice. Ar trebui să ne gândim puțin mai mult. Cine susține acest amendament trebuie să-și aducă aminte că au mai fost multe rapoarte în Parlament și acum și vor mai fi și dacă se susține ceva greșit acum, va trebui să susținem ceva greșit și pe viitor. Deci, e complet greșit din punct de vedere științific, nu e doar uh, opinia mea personală. Uh, e greșit să uh, fragmentezi astfel o captură total admisibilă și dacă o facem acum, va trebui să o facem și pe viitor. Planurile multianuale sunt vitale pentru a permite acestui sector să-și planifice activitatea și sper că mâine uh, colegii vor avea uh, o poziție de bun simț și vom putea să susținem acest raport. Mulțumesc, domnule Gallagher. Acum Teraz pan Grobarczyk. Przewodniczący, jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau încă o dată să mulțumesc călduros tuturor raportorilor din umbră, mai ales doamnei Ulrike Rodus, domnului Kuhn și doamnei Ferreira, pentru cuvintele călduroase pe care le-au spus referitor la raportul meu. Sper că acest raport va putea să continue soluțiile care au fost adoptate și uh, sper că va însemna începutul activității de regionalizare. Regionalizarea este, de fapt, obiectivul nostru comun în politica de pescuit. Pentru că aceasta va determina succesul politicii comune de pescuit. Mulțumesc, mulțumesc și acum uh, uh cel de-al treilea raportor, cel de-al patrulea raportor, domnul Ferreia. Queria agradecer os comentários que fizeram ao meu... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru toate observațiile și comentariile făcute în legătură cu raportul meu și acum aș, vorbi să, aș dori să vorbesc pe scurt despre planul multianual și propunerea de amendament pe care am depus-o în numele grupului GUE la raportul Gallagher. Amendamentul 7 al raportorului, după părerea noastră, nu clarifică suficient uh, elementele specifice ale diferitelor flote. Trebuie să spunem clar că aceste flote și uh, destinația pescuitului respectiv trebuie să fie luate în considerare uh, în uh, determinarea eh, tacurilor, pentru că e vorba de eh, pescuit artizanal, dar și în scopuri economice. Deci, pescuitul trebuie să aibă ca obiectiv eh, furnizarea de pește populației pentru consumul populației și aceasta nu trebuie să fie considerată la fel cu pescuitul industrial, care are ca obiectiv transformarea peștelui respectiv. În ceea ce privește întrebările de ordin tehnic, eu nu sunt de acord cu poziția raportorului Gallagher. E vorba de același stoc haleutic, dar e vorba de zone de pescuit diferite. În ceea ce privește pescuitul de coastă și artizanal, e, e vorba de o zonă foarte specifică, iar pescuitul industrial are loc în altă zonă, deci sunt zone delimitate separate. De aceea, uh, e nevoie de o gestionare rezonabilă a stocurilor și um, tacurile trebuie acordate în funcție de caracteristicile zonelor de pescuit. După cum s-a spus, e nevoie de o gestionare rațională a stocurilor, să țină cont de aspectele de mediu, uh, de aspectele biologice, dar și economice și sociale. Nu se pot trata în același fel aceste aspecte foarte diferite. Mulțumesc! Vă mulțumesc, s-a încheiat dezbaterea comună. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Și acum trecem la următorul. La urmă...